Cele aferente v-au fost distribuite. Văd că nu există observații. Atunci, procesul verbal e astfel adoptat. Autoritățile competente din Regatul Unit mi-au comunicat că doamna Elizabeth Lin va fi înlocuită de domnul Phil Bennion din 7, 6 februarie încolo. Eu urăm, uh, urăm bun venit noului coleg. Potrivit articolului 3, uh, alineatul 2 din regulamentul de procedură, președintele se întrerupe urându-i bun venit domnului Benian. Deci, potrivit uh, articolului uh, alineatului 3 ar, mm, cu 2, vă amintesc că Trebuie mai întâi să îi se verifice mandatul noului nostru coleg și dacă nu se vor găsi nereguli, atunci uh, noul nostru coleg va avea drepturi de pline, atâta timp cât se va dovedi că nu, are, că nu exercită nicio altă funcție incompatibilă cu aceea de eurodeputat. Vă anunț și că domnul Kurt Lechner m-a anunțat personal că își dă demisia, demisie care intră în vigoare pe 17 martie 2012, lucru pe care noi îl luăm la cunoștință potrivit articolului 4. Din acea dată, 17 martie, domnul Lechner nu va mai fi eurodeputat. Potrivit articolului 7 al codului de conduită al eurodeputaților,